Um, evenimente. Vă mulțumesc oricum pentru sprijin și acum să ținem un moment de reculegere. Mulțumesc. Și eu aș dori să țin acest moment de reculegere. koleżanki colegi, declarația scrisă numărul trei din două mii unsprezece prezentată de Romana Iordan uh, Cizel, Ana Gomes, Corin Lepage, Radvile Morcunaite Miculeniene i Indrek Tarand privind uh, Clean Up in Europe, inițiativa Clean Up in Europe și Let's Do It World 2012 a fost semnată de majoritatea membrilor Parlamentului. Potrivit articolului 123 din regulament, aceasta va fi uh, um, adoptată ca text al acestei plenare numele semnatarilor uh, vor fi enumerate în procesul verbal. Acum, uh, doamna Sizel dorește să intervină. Aveți cuvântul. Prednic, uh, spoštovani colegi, najprej să vă želim zahvaliti za podporo. Domnule președinte, stimați colegi, vreau în primul rând să mulțumesc tuturor colegilor pentru susținerea acestei declarații în anul european pentru voluntariat, arătăm astfel că un mediu înconjurător curat este important. Dar vă rog să nu ne oprim la această semnătură. Anul viitor, în 2012 așadar, um, această acțiune a curățeniei uh, mediului va fi uh, continuată în cât mai multe orașe și state și organizațiile de mediu trebuie să fie susținute de toate statele membre. Mulțumesc! Yes, please, colleague. Domnul Tarant are cuvântul, vă rog. Now it works, yeah? Yeah, very short, please. Foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor pentru sprijinirea acestei inițiative. Voi avea o intervenție foarte succintă. A fost o plăcere să lucrez uh, sub coordonarea doamnei uh, Sizeli cu coopera- în cooperare cu doamna Gomez, Corin Lepaj uh, și doamna Morcunaite. Este o inițiativă foarte importantă care ne arată cum putem să ne îndreptăm spre un viitor mai bun în Europa. Știu totuși că există controverse legate de declarațiile scrise și există diferite opinii referitoare la utilitatea unor astfel de declarații, dar vreau să îmi cer scuze în fața colegilor care care au fost uh, ofensați de această campanie. Îi um, voi um, promit să nu mai demarez o declarație scrisă în această legislatură și sper că mă veți ajuta să mă țin de promisiune. Vă mulțumesc și ne vom întâlni în ziua acțiunii în 2012. Przechodzimy do głosowania. Porządek... Trecem mai departe la vot. Trecem uh, la votul cu privire la raportul um, domnului Zver, Tineretul în mișcare, un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene